privește propunerile legislative, fiindcă avem nevoie de mai multe eforturi, de mai multă mobilizare și o mai bună înțelegere a controlului financiar și altor tipuri de controle. Vă mulțumesc. Domnul Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod